Agenda de zi, ordinea de zi de, de astăzi e la dispoziție. Are cineva un comentariu? Văd că nu e cazul. Aș